I would like to ask everyone to sit down and... Vă rog să luați loc și să începem cu votul, pentru că lista de vot este, este foarte lungă. Așadar, îi salutăm pe membrii ECON, dar și, care ni s-au alăturat. Bineînțeles că îi salutăm și pe colegii de la LIBE și președinta, dar și echipa de la ECON. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, vreau să să-i semnalez colegilor populari de la Econ să-l urmească pe colegul Carins. Pe el să-l urmați, vă rog. It was a very important information to start with. Foarte importantă informația înainte de a începe votul, dar înainte de a începe votul propriu-zis, vreau să vă informez în legătură cu două modificări. Vă rog să ascultați, pentru că sunt importante aceste informații. Două corecturi pe lista de vost de ieri încoace. Compromisul B, al doilea amendament oral al GUE, 10% este cerut cu da, înlocuirea acestui procentaj iar dacă amendamentul acesta oral este adoptat sau respins, 214, 220, 221 devin caduce ca consecință. Ați putut să urma, urmăriți această informație? Apoi, tot la compromisul B, amendamentul oral de la ALDE ce privește extensia către membrii familiei, va, fost, va fi votat ca și amendament oral numărul 3 de la compromisul B. Așa cum, de fapt, figura la amendamentul 13 de la DV. Vă spun asta mai ales care sunteți cei care dați indicații grupului dumneavoastră respectiv despre cum să voteze. Bun. Putem să facem un vot de încercare electronic înainte de a începe. Have an electronic test vote. Haideți să facem un vot de încercare electronic. Am deschis votul. Avem o problemă. Vă rog. Pare rău. Ori mașina mea, ori cartela mea nu funcționează. Problema este că sistemul nu funcționează deloc acum. Avem nevoie de un sprijin. Și apoi o să vedem dacă cartelele merg sau nu, fiecare în parte. Haideți să o mai luăm de la capăt. O luăm de la capăt. Am deschis. Nu, tot nu merge, tot nu merge. O să chemăm în ajutor pe tehnicieni. Sperăm că o să ne ajute, pentru că, în caz contrar, e un dezastru. Do we have technician? Yeah, The, please uh, wait a minute. The technician is coming and hopefully. Stați așa, vine tehnicianul și să sperăm că o să rezolve situația și apoi o să vedem ce și cum cu cartelele fiecăruia. Acum sistemul trebuie să vedem dacă merge. It is not recognizing any of the cards. Early... Nici o cartelă nu pare să fie recunoscută de sistem. Înainte cartelele libe mergeau, acum vedem că nicio cartelă nu mai funcționează. We are really sorry we had a vote before and it, it was... E mare păcat pentru că am votat înainte și a mers foarte bine. Chair, uh, I think uh, the... Doamnă președinte, cred că industria jocurilor de noroc și-a băgat coada aici. Nu că cred, sunt sigur. Lobby-ul continuă. We, we might come up with different conspiracy theory. Da, există mai multe teorii ale conspirației posibile, dar putem să continuăm uh, discuția, bineînțeles. Între timp, sperăm că sistemul uh, își va reveni. Cartela mea îmi arată că trebuie să o, o pun invers și nu cred că e adevărat. Then I think all of the conspiracy theories. Cred că toate teoriile conspirației ar putea să, să fie adevărate până la urmă. Dar știți, Libe se ocupă cu conspirațiile în general. Da, deci probabil că este vina noastră. Nu știu ce să te placă dumneavoastră, veniți de la Econ. Uh, you, can take the floor. If you have any good idea how to correct the system, it would be really great. Est-ce qu'on peut commencer à voter à main levée? Cineva din sală întreabă dacă se poate începe votul manual. Doamna președinte, vă rog să mai aveți puțin tică răbdare, pentru că vrem să știm dacă sistemul poate fi sau nu uh, repornit, tehnicienii o să ne spună imediat. Se pare că sistemul va fi repornit și durează 5 minute această reinițializare. Deci vă rog frumos să așteptăm încă 5 minute ca să știm dacă putem să facem votul electronic sau nu. Pentru că dacă nu, asta ar crea confuzii inutile să ne trezim în mijlocul votului că totuși sistemul merge. Deci, vă rog frumos, dragi colegi de la ambele comisii, să așteptăm încă 5 minute ca sistemul să poate să fie repornit. Vă mulțumesc! Now, uh, we might have the test vote. Am putea să facem un uh, vot de încercare electronic. Să sperăm că o să meargă totul bine. Haideți să începem acest vot. Am deschis votul. No, what, what do are we sure? Yes, now it is uh, because it is still four uh, positive votes are missing. Lipsesc patru voturi. Șase. Șase voturi sunt lipsă. Vă rog să vă verificați acum dumneavoastră cartelele și să vedeți dacă merge dacă cartela reflectă modul în care dumneavoastră ați votat, efectiv. Încă două voturi lipsă, acum unul singur. Vă rog, vă rog, introduceți așa cum trebuie cartela, apăsați cum trebuie pe buton și tot ne lipsește un vot. V-ați verificat uh, fiecare cartela și votul? A mea funcționează. Am închis votul. Mm, bun. Putem să începem votarea. Haideți să fim eficace și să lucrăm așa cum trebuie. Compromisul minus AA. Verzii au cerut vot pe părți, partea întâia. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Verificăm cu vot electronic. Votul s-a închis. 35 pentru, 25 împotriva, se adoptă. Compromisul A, partea întâia. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă partea a doua. Pentru <clears throat> Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Partea a treia. Pentru împotrivă. Abțineri. Verificăm cu vot electronic pentru că nu era clar. Yeah. Yeah? It's closed. 20, 32. 32 la 30 se adoptă. Partea 4. Pentru împotrivă? Abțineri. Votăm partea a patra. Deci cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm. Votul s-a închis. 36. Vă rog să ridicați mâna. Pentru că totuși sunt mulți votanți. Acum votăm 184. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 187. Nu. 88. 188. Pentru Împotrivă? Votăm 188. Deci pentru? Acum, împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Să vedem unde am ajuns. La 201. Pentru? Împotrivă? abțineri, respins. 202 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm, mi se părea la limită. <coughs> Acum 202 Avem trei amendamente orale și la ECON tradiția este să se înceapă cu acestea. E vorba de uh, amendamentele orale de la compromisul B. Acum suntem la primul al amendament oral. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Haideți să verificăm. Mm-hmm. Am închis votul acum? Mm, 27 la 36 se respinge. Amendament oral numărul 2 de la GUE și de la Verzi și de la Socialiști. Cine este pentru? <clears throat> Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendament oral 3 de la ALDE. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Acum compromisul 3. Nu, acum votăm tot compromisul cu amendamentele orale Cine este pentru? Împotriva. țineri. Se adoptă. Two more page. Sărim încă vreo două pagini și ajungem la 200. 25 Celelalte uh, cad și ajungem la 225. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. 926 pentru împotrivă, abțineri, respins. 227 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Două sute treizeci și trei. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Verificăm foarte bine. Am închis votul. Douăzeci la 38 Se respinge. Este clar. Compromisul ce Pentru. No? Just a minute, we are checking because there are many falling. Stați un pic, verificăm. Ca să știm sigur. Compromisul ce? Cine este pentru? It is adopted. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul de pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul E și avem și amendamente orale. Cu acestea începem partea întâia. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. Verificăm, dar după părerea mea a fost respins. Uh, eh, yeah, the vote is closed. 23 plus and 39. Uh... 23 la 39. Respins. Amendament oral 3. 2 se corectează, doamna președinte. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, respins. <clears throat> Amendament oral Bun, votăm tot compromisul acum. Pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă compromisul F ajungem acolo, deoarece multe amendamente au devenit călduci. Compromisul F Pagina 14. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Două sute șaptezeci unu pentru <clears throat> împotriva abțineri respins. Vreți să verificăm? Putem să verificăm. La 271. Am închis votul acum. <clears throat> Este respins, dar la limită. Compromisul G de la articolul 8 pentru împotriva abțineri se adoptă. 283, partea a doua. Cine este pentru? Deci pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. <clears throat> Verificăm. Am închis votul acum. A, respins. Respins clar. 285. <clears throat> Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 287. Pentru? Împotrivă. <coughs> Abțineri. Se adoptă compromisul H pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul I, articolul 10 Începem cu amendamentul oral. <clears throat> Cine este pentru acesta? Împotrivă? Abțineri? Respins. Vot pe părți. Două părți. Deci, partea întâia. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă și partea a doua pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. <clears throat> Compromisul J și cu amendament oral, cu acesta începem, cine este pentru. Împotrivă? <clears throat> Abțineri. Respins. Verificăm. Doamnă președinte, nu votăm la 301? Sau sărim peste el? Eu văd că el cade, pentru că am adoptat compromisul I. Dumneavoastră aveți aceeași listă de vot? Bănuiesc. Și deci cred că pe bună dreptate l-am sărit. Cum suntem la compromisul J cu amendament oral. <clears throat> Votul s-a deschis. Dumneavoastră ați cerut verificarea, nu-i așa? Acum am închis votul. Da, 33 pentru, 27 <clears throat> împotriva, se adoptă. Amendament oral numărul 2 aici. Cine este pentru? Împotrivă. Vom verifica. Amendament oral 2. Am închis votul. Doamnă președinte, unde, unde am ajuns? Eu cred că știu unde am ajuns, dar mă îndoiesc dintr-o dată. Suntem la compromisul J, spune doamna președinte? și, conform tradiției de la alte comisii, începem cu votarea amendamentelor orale. Deci votăm întâi amendamentele orale și acum am ajuns la amendamentul oral 2, după care votăm compromisul ca atare. S-ar putea să fie o problemă, așa cum am spus la început, fiecare comisie are cumva tradiția sa. Acum votăm începând cu amendamentele orale. Și de-abia după aceea votăm compromisul în ansamblul său. Deci suntem la amendamentul oral numărul 2. Dumneavoastră, ce credeți? Doamnă președinte, nu există pe lista mea de vot al doilea amendament oral. Se spune din sală. Ba, există al doilea amendament oral. <clears throat> Așa apare. Primul amendament Pot să vi-l și citesc. Și chiar și la al doilea. Am textul. Uh, uh, it was rejected, the second one. Did you find the second oral amendment? A fost respins al doilea. No, sistemele par un pic diferite, trebuie să ne adaptăm. Acum, dumneavoastră, toată lumea poate să știe sau știe unde am ajuns. Am ajuns la votul pe părți, pe compromis, partea întâia. Cine este pentru? După amendamentele orale, acum votăm compromisul. Intervenție fără microfon din sală, doamna președinte spune, a fost respins. Deci, am votat amendamentele orale. Acum votăm compromisul pe două părți și suntem la un vot la prima parte a compromisului. J. Cine este pentru prima parte a amendamentului de compromis? Cine este împotriva abțineri? Clar, se adoptă. Partea a doua. <clears throat> din compromis pentru împotrivă abțineri se adoptă. Uh, pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 309 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 310, pentru că 309 nu a fost adoptat. Cine este pentru? 310 pentru, împotriva, acum res, mm, abțineri se respinge. Mm, compromisul L. Încă o dată avem Vot pe părți solicitat de GUE, prima parte. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Și partea a doua, pentru? Împotriva? Abțineri. Verificăm electronic acum. Compromise L, uh, second part. Compromisul L, partea a doua. Uh, electronic vote is closed. Închis votul electronic acum. La tot teoria conspirației ne paște. Am închis votul. 34 la 28 se adoptă, așadar. Următorul vot 321. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri. Respins. Compromisul M pentru? Împotriva? Abțineri. Se adoptă clar. 329. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Verificăm. <clears throat> La 329. Votăm electronic. Votul s-a închis. 30 la 30. Respins. Compromisul N. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 339. Pentru. este pentru la 339? Împotriva? <clears throat> Abțineri? Da. Respins. 340 pentru. Împotriva. Abțineri, respins. Jurii. 23. Pentru. Împotriva. Abțineri, respins. Aha. Următorul amendament este 300. Având în vedere ce am votat înainte, la 225, înseamnă că am ajuns la 352 acum. Cine este pentru? Împotriva? <clears throat> Abțineri? Verificăm electronic. la 21 se adoptă foarte clar. Compromisul O iar începem cu amendamentele orale. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Încă o dată avem <clears throat> vot pe părți la compromis. Prima parte, cine este pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă și partea a doua acum, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Multe amendamente cad astfel și ajungem la amendamentul 244, partea a doua. Cine este pentru? 244, partea a doua. Cine este pentru? Împotriva? Abține respins. Amendamentul 58. Cine este pentru? împotrivă, <clears throat> abțineri se adoptă, 59 pentru, împotrivă, <clears throat> abțineri se adoptă, clar, compromisul P, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Uh, lot are falling and compromise Q will be the next. Ajungem așadar la compromisul Q șase pagini mai încolo. Deci, compromisul Q, în articolele 31, 33 și 37, din nou începe cu uh, un amendament oral din partea PP. Cine este pentru amendamentul oral? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis pentru împotrivă, abțineri, se adoptă în mod evident. Și facem un nou salt, nu? 224. Uh, the next one is amendment for... Trecem la amendamentul 424. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificarea electronică, dar mie mi s-a părut în mod evident că se adoptă. Votul e acum închis. Treizeci pentru, 21 împotrivă, se adoptă. Avem amendamente caduce și trecem la 428 pentru împotrivă, abțineri, Respins. Amendamente caduce urmează și ajungem la compromisul R. Așadar, compromisul 3. Cine este pentru intervenție din sală? Cred că Trebuie să votăm și amendamentul 154, deoarece amendamentul oral a fost acceptat. Să să mai spuneți odată? Amendamentul 154. Can, can you help us to find this amendment? Uh... Ne puteți ajuta, vă rog, să găsim acest amendament?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 am uh, plasat acest amendament ceva mai încolo pe listă, deci vom vota mai târziu. Consultările continuă aici la prezidiu, așa cum puteți constata. Și aveți dreptate, într-adevăr, vă mulțumesc tare mult. Trebuie, într-adevăr, să votăm amendamentul 154. este uh, chiar înaintea amendamentului 432. Um, numărul paginilor diferă. Vorbim aici de articol 27a 9, amendament 154. Cine este pentru? <clears throat> Uh, Stați așa, că nu toată lumea a găsit acest amendament despre care vorbim pe propria listă de vot. Sunteți siguri? Încă o dată, atunci. Cine împotrivă de data asta, abțineri, se respinge în mod evident, însă vă mulțumesc tare mult că ne-ați atras atenția. Cum acum compromisul R pentru împotrivă abțineri se adoptă. Ajungem la amendamentul 440 și 445 împreună. Cine e pentru? Se respinge. Haideți să verificăm electronic. 444 și 445 verificare electronică. Votul e acum închis. Și în mod evident e respins. 24 pentru, 33 împotriva. Următorul amendament este amendamentul 450. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. Nu e prea limpede It's closed. Votul e acum închis. Treizeci unu pentru, 28 împotriva, deci se adoptă. 451 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 449 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 452 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 78. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Sărim la amendamentul 79 și DV35 împreună. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 453 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 454 este caduc. 455 cine este pentru, împotriva, abțineri, respins. 455 acum. Cine este pentru, împotrivă, abțineri. E respins. Nu verificăm electronic mai bine. Patru cinci cinci. Vot electronic. Vot închis. și se adoptă în mod evident 38 pentru 21 împotriva. Urmează compromisul S. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. patru pentru împreună cu 466. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 467 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificare electronică. 467. Vot închis. și se adoptă. Ar fi de mare folos să vă ridicați mâna corespunzător. 468 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Din nou verificare electronică. Vot închis. 30 la 28 se adoptă. Nu cu majoritate vastă, dar totuși. 469 acum. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 80. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 470. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Putem verifica. The vote is closed. S-a închis votul. 28 pentru, 29 împotrivă, respins cu diferență de un vot. 471, cine este pentru, Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 471 verificăm. Cam aceeași proporție. S-a închis votul. 30 pentru, 25 împotrivă, se adoptă. 72 pentru, împotrivă, abțineri, a fost respins clar. Pot 473 pentru, Împotrivă? abțineri, verificăm electronic. Verificăm 473 electronic. S-a închis votul. Vă rog, ridicați mâna, pentru că a fost foarte clar că este respins, însă nu era foarte clar din voturile exprimate cu mâna. 474 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Pe baza ridicării de mâini. Putem verifica, dar, vă, vă rog, ridicați mâna foarte clar. The vote is closed. S-a închis votul. 34 pentru, 23 împotrivă, se adoptă. 475 împotrivă, pentru, pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Clar. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul T, care acoperă amendamentele 83 și 476 până la 478 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la DV37 și 479 împreună pentru Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. S-a închis votul. 31 pentru, 25 împotrivă se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri, Problema este că foarte puțină lume ridică mâna. Înțeleg că votul durează foarte mult, dar va trebui să verificăm electronic. Verificăm electronic 84. S-a închis votul. 37 pentru, 20 împotrivă. Este o diferență mare, dar nu este foarte clar prin ridicarea mâinilor. 85 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. DV38 împotrivă, abțineri se adoptă. DV39 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 480 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 481 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 481. The vote is closed. S-a închis votul. 27 pentru, 29 împotrivă, respins. Compromisul U pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 493. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Vă reamintesc că avem interpretare 10 sau 12 minute în plus. Încercăm să terminăm în acest timp, după care trebuie să continuăm fără interpretare. DV40, cine este pentru? Împotrivă? abțineri se adoptă. 494 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic rapid. Ați terminat? 27 pentru, 29 împotrivă, respins, 495 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 496 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 497 pentru, împotrivă, abțineri respins, 498 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 499 și 88 împreună, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 500 pentru, împotrivă, abțineri respins. 501 pentru, împotrivă, abțineri respins. 502 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm. Deci, 23 32 23 pentru, 32 împotrivă, respins. 502, nu, 503 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 504 pentru, împotrivă, Abține respins. 505 pentru, împotrivă, abțineri respins. 89 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul V pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Trecem pagina 515 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 5 on 5. 505 s-a închis votul. 24 pentru, 29 împotrivă, respins. 516 pentru, împotrivă, abțineri, respins. <coughs> Verificăm. 516, verificăm așadar. Ok, closed. S-a închis votul. 32 pentru, 21 adoptat. 517 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 447 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 520 pentru. Uh, 519 519 a fost votat împreună cu 244. Deci 520 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 521 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 522 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum urmează anexele. 523, cine este pentru? Da, 523 și 524 împreună. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Pe baza mâinilor ridicate. 525 și 526 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 527 și 530, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 528 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 529 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm electronic 529. S-a închis votul. Se adoptă 30 pentru 22 împotrivă. 531 pentru. Cine este împotrivă? Abțineri. Verificăm din nou. Vă rog, încercați să urmăriți votul pentru că este foarte dificil să vedem mâinile. S-a închis votul. ...532... Era clar, dar nu erau ridicate mâinile. 532 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 533 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 92 și DV42. Uh, but please, uh, then we are checking on 533, but please really raise your hands. Verificăm 533, dar vă rog, uh, ridicați mâinile 33 pentru, 21 împotrivă. 92 și DV42 pentru, împotriva abțineri se adoptă. DV43 pentru, împotriva abțineri respins. 534 pentru, împotriva abțineri. Verificăm. Se adoptă, dar verificăm. Closed. Is adopted. Uh, with 32 adopted and 20 against. Uh, 530. Se adoptă 535 pentru, împotrivă, se adoptă 536 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 93 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 503, nu. ...539 și 540 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 542 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Jurii 30 pentru, împotrivă, abțineri respins. 544 este următorul, pentru că anteriorul a fost deja votat. 544 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul W pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la referiri. 94 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 95 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 96 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. 97 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerente, compromisul X pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 99 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 100 pentru, împotriva, abțineri, respins. 101, Ben, verificăm. 100, s-a închis votul. 26 pentru, 23 împotrivă, se adoptă. 101 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.